Good afternoon to everybody, dear colleagues. Bună ziua tuturor, dragi colegi, doamnelor și domnilor. Avem o agenda în fața noastră, a trebuit să o adaptăm puțin și trebuie să o și adoptăm. Sper că nimeni nu e împotrivă nu avem comunicare ale președintelui acum. La punctul 3 avem adoptarea proceselor verbale din ultima reuniune. Nu e nimeni împotrivă. Atunci sunt adoptate și trecem acum la audierea noastră care se află pe agenda situația în regiunea Marilor Lacuri ale Africii. O să desfășurăm această audiere împreună cu Comisia DEVE. Doamna McEwen, draga mea colegă, este aici și va fi copreședinte la această audiere. Vrem să încercăm uh, să înțelegem mai multe, mai bine provocările acestei regiuni complexe și o să-i dau cuvântul mai întâi domnului Gerard Lumier, care este um, și uh, un um, expert în domeniul uh, Africii de Est și care ne va vorbi în această după-amiază și domnului Patrick Spirler care vine din partea SAE și uh, este șef de unitate pe Africa Centrală, Head of Division. După cum știți, uh, organizăm această audiere într-un moment de tensiuni uh, foarte grave în regiune, președintele Kabila uh, a, și-a expirat și a terminat mandatul două săptămâni uh, în urmă, peste două săptămâni, îmi cer scuze, și deci, uh, fiind dat că nu a reușit să amendeze Constituția înainte pentru ca să se poată termina cum trebuie mandatul, domnul Kabila acum își riscă viitorul țării un, uh, cu o lovitură de stat constituțională, încercând să amâne alegerile cât se poate de târziu, oricum încercând să le amâne până în aprilie 2018. Situația foarte instabilă, folosirea violenței, uh, intimidările față de oponenții politici, încălcarea drepturilor omului față de mai multe grupări, sunt foarte îngrijorătoare pentru noi. Vreau să vă amintesc că săptămâna trecută am avut un schimb de opinii cu doamna Federica Mogherini, și am discutat despre acest subiect și am adoptat și o rezoluție aferentă. RDC-ul se, se află în centrul continentului uh, african și este extrem de importantă pentru stabilitatea în regiune. De aceea este extrem de important să avem un răspuns internațional la ceea ce se întâmplă. Dom- Domnul Ziziza, președintele Burundiului, a fost ales a treia oară în iulie 2015 și astfel a aruncat țara într-o criză politică extrem de severă și în război civil. Intimidarea Curții Constituționale este de asemenea la ordinea zilei și uh, credibilitatea procesului electoral suferă de asemenea. Crizele politice au dus la 300.000 de refugiați, unii dintre ei um, fiind chiar supuși genocidului Aceleași scheme se repetă și în alte regiuni, în, Bur- în Ruanda. De asemenea, avem o problemă cu președintele care uh, este ales a treia oară după un referendum foarte criticat de modificare a Constituției. Conflictele persistă așadar și în estul RDC-ului, Republicii Congo, în continuare, situația este extrem de instabilă acolo. Conflictul um, are o dimensiune transfrontalieră și eu am încredere că dumneavoastră ne veți spune câte ceva și despre aceste aspecte în prezentările pe care le veți face sau vom aborda subiectul în dezbaterile de după. S-a văzut de asemenea că exploatarea minereului în estul Congoului este legată foarte strâns de anumite grupuri care oferă resurse pentru ca să se financeze conflictele și în acest context aș dori să subliniez că acum două săptămâni instituțiile europene au ajuns la un acord cu privire la regulamentul pentru mineral, minereuri și um, aceasta a garantat că minereurile care sunt importate în Uniunea Europeană trebuie să respecte anumite criterii în ceea ce privește proveniența lor. Vreau să dau cuvântul acum doamnei Linda McEwen, președinta Comisiei pentru Dezvoltare, pentru ca să ne spună câteva cuvinte. Vă rog, aveți cuvântul, doamna McEwen. Mulțumesc foarte mult. Este într-adevăr o reuniune extrem de importantă pentru ambele comisii uh, aici prezente este foarte important să știm că am avut o, regiune de observ- o misiune de observare acolo, în regiunea Marilor Lacuri ale Africii de Est, și uh, știm că această regiune este foarte sensibilă pentru că instabilitatea sa ar afecta întreaga Africa. Ați spus, doamnă președinte, și care este situația electorală cu președinți care se țin de scaunul puterii, creând instabilitate și um, de aceea noi săptămâna trecută am adoptat o rezoluție pe Republica Democratică Congo și am cerut o lansare imediată a procedurii care să corespundă articolului 26 și am lansat și o procedură de interdicție a vizitelor împotriva unor generali care sunt responsabili pentru represiune majoră în Republica Democratică Congo. Am suspendat, bineînțeles, și imediat ajutorul uh, către guvernul țării Burundi, situația politică fiind similară acolo în urma alegerilor. Situația e cât se poate de instabilă în aceste două țări de care am vorbit. Eu am fost acolo chiar cu Uh, răspunzând uh, unei invitații a lui Denis Mukwege, care a luat premiul Saharov uh, acum câteva, câțiva ani și care m-a invitat la un spital unde dânsul este doctor, unul din spitalele foarte importante dintr-o regiune extrem de săracă și care se um, ocupă mai ales de femei care sunt victime ale violențelor sexuale, care sunt legate aceste violențe foarte des de conflictele pe minerale, pe minereuri, îmi cer scuze. Așadar, Congoul de est este o zonă plină de conflicte, plină de mm, o istorie de, plină de genocide și uh, cu violențe majore. Regiunea aceasta mm, necesitând o atenție deosebită. Încercăm de aceea să încercăm să-i mobilizăm pe oameni pentru ca să oprească violențele acolo. Avem însă și o criză umanitară și dacă vorbim de criza din Europa, trebuie să vorbim și de aceste țări, pentru că sutele de mii de refugiați care vin din țările din această zonă vin din aceste motive. 150 de mii de refugiați au plecat săptămâna trecută, de exemplu, din Burundi s-au dus în Ruanda și mulți dintre ei trec granița către Tanzania. Deci aceste mișcări de populații creează și ele instabilitate la rândul lor în zona marilor lacuri ale Africii, și de aceea întrebarea pe care trebuie să o punem uh, celor doi experți aici prezenți, în primul rând, este cum să prevenim aceste probleme de transfer, de conflicte, așa cum s-a întâmplat în anii 90, de exemplu. Cum putem să le prevenim? De exemplu, în Burundi, două săptămâni după ce s-a, înainte să se întâmple ce, ce s-a întâmplat, uh, se vorbea de o țară pașnică și din cauza conflictelor de la graniță, lucrurile s-au schimbat câteva săptămâni după aceea. Deci uh, sunt foarte curioasă să văd ce ne spun experții, invitații noștri și poate, poate să ne spună și ce poate face Uniunea Europeană pentru ca să joace un rol mai activ în prevenirea acestor conflicte, pentru ca ele să nu se mai răspândească și pentru ca să-i ajute într-adevăr pe oamenii din acea regiune. Vreau să dau uh, în primul rând uh, cuvântul domnului Gerard Pionier. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, yes, I will try to be da, mulțumesc. O să încerc să vorbesc foarte pe scurt, pentru că eu cred că ar trebui să petrecem mai mult timp la, uh, cu răspunsul la întrebări. Tocmai am terminat un raport pentru un client, pentru că lucrez în consultanță, despre atitudinea țărilor vecine față de non-respectarea limitelor constituționale de către președintele Kabila rezultatul este destul de îngrijorător și nimeni nu insistă asupra respectării limitelor impuse de Constituție. O singură excepție, președintele Republicii Centrale Africane, dar care nu are nicio importanță în uh, schema din regiune, dar toate țările vecine nu reacționează, pe nimeni nu interesează respectarea uh, limitelor impuse de Constituție. Și de aceea aș vrea să nu vă fac o introducere prea lungă și să vorbim despre leadership-ul pe care îl avem în această parte a lumii. În mare parte trebuie să spunem că vorbim despre țări care acum 50 de ani nu existau. Deci ne aflăm acum într-o perioadă de maximă acțiune, pentru că la început uh, am trecut-o printr-o perioadă postcolonială, o perioadă în care cei care fuseseră parte din mișcările naționale și naționaliste în timpul uh, coloniilor au fost cei care au, uh, fost și actori în loviturile de, loviturile de stat, pentru că aceasta a fost perioada loviturilor de stat, anii 70. Unele dintre lovituri, uh, cum, precum cea din Uganda sau cea din Republica Central Africană, au fost extrem de turbulente, altele au fost mai puțin violente, unele au fost de stânga, altele de dreapta, pentru că, de obicei, mergeau după împărțirea lumii în războiul rece. De exemplu, un, um, un, o lovitură de stat uh, de stânga într-o zonă din Etiopia în, și în Etiopia în general a fost orientată către stânga din cauza că era mm, de orientare uh, după Moscova. Însă unele dintre ele nu mai aveau numai caracteristica de stânga sau de dreapta, ci au însemnat o luare de putere a armatelor. În anii 90 însă am trecut într-o fază de instituții quasi-democratice. Existau anumite țări care erau cu adevărat democratice, precum Senegalul, de exemplu, sau Ghana, Africa de Sud, în mod ciudat, după sfârșitul apartheidului, dar aceasta a dus la cea de-a patra perioadă, și anume o perioadă de regaturi quasi-democratice. Dacă ne uităm acum la situația actuală, vedem că foștii luptători de libertate au devenit regi și cei care nu erau luptători pentru pace au decis că tendința e foarte interesantă și vor și ei să devină regi, cum ar fi Gabonul sau în alte țări similare. Ceea ce înseamnă că leadership-ul va trebui să se aplece în fața unor aspecte constituționale, însă nu se va comporta neapărat uh, foarte constituțional. Și din acest punct de vedere, domnul Kabila este un exemplu ca atare. El a venit la putere nu pe la spate, dar să spunem mai degrabă um, tras de tatăl său, care era un fost comunist, care fusese un actor important în războiul rece, când se luptau uh, facțiunile antiruse cu cele proruse și a fost omorât în 2001. Iar uh, acest tânăr foarte inteligent a reușit să înțeleagă ce se putea face. Putea să pretindă că este un democrat sau putea să nu fie un democrat. Și acum ne aflăm într-o situație în care uh, avem un fel de triunghi de luptă de putere și de interferențe de putere. Pe de o parte, avem Și aici aș vrea să mi-amintesc de Holly Munierere, care a, a fost invadat în 1978 și a spus că are nevoie, a fost la Addis Abeba și a spus că are nevoie de ajutor. însă acesta era președintele a um, Uniunii Africane și a spus că nu putem să facem uh, așa ceva, nu putem invada și el i-a răspuns, nu ești tu de fapt organizarea tuturor țărilor africane, tu ești un fel de șef de stat um, pe formă sindicalistă. Și mi se pare corect această formulare din urmă. Deci, unul din laturile triunghiului una din laturile acestea este cea a șefului de stat de tip sindicalist, care este chiar mai incestuos și mai, uh, mai complex decât era în 1970 uh, acum. În anii 70 nu existau aceste rădăcini încă pentru că mai erau trasate încă limitele de războiul rece. Acum, dincolo de războiul rece, personajul are mai multă putere și deci uh, este și mai bine rădăcinat. Al doilea colț al triunghiului sunt uh, masele. Când vorbim de democrație și spunem că Africa n-ar trebui să fie un caz aparte, trebuie să spunem și că toată lumea merită o șansă să încerce un regim democratic, iar uh, strada ia lucrurile acestea foarte în serios. Și atunci când menționăm Burundiu, o să ne gândim și cât de importante sunt uh, aceste mișcări și că nu este același lucru să spui străzile sau, sau tufișurile. Deci, uh, Curunziza, de exemplu, a primit 60 și ceva la sută și aceasta datorită mișcării străzii, deci persoanele care lucrează și locuiesc în uh, orașe. Sigur că există și alte regiuni, dar uh, ei, uh, cei care trăiesc în orașe, sunt o minoritate, spre deosebire de alte regiuni, alte continente în care cei de la oraș sunt mai mulți. În Africa, de obicei, sunt mai puțini în orașe. Deci democrația este în continuare un vis pentru oamenii de pe stradă, nu pentru oamenii din tufișuri. Eu nu vreau să spun că toți cei care sunt din tufișuri, așa zis, sunt pentru dictatori, însă lucrurile și granițele nu sunt atât de bine trasate în mintea lor, precum este, sunt pentru cei care locuiesc la oraș. Și un al treilea colț în această luptă pentru putere sunteți dumneavoastră, comunitatea internațională. Pentru că opiniile dumneavoastră sunt extrem de ascultate și Câteodată ele provoacă frică, câteodată provoacă speranță. În orice caz au un impact și dumneavoastră când vorbiți, nu vorbiți degeaba. Impactul a ceea ce spuneți este o altă problemă, însă există un impact și avem deci trei colțuri importante într-o competiție pentru putere politică pe care v-am, le-am expus. Strada, străzile în orașele africane, comunitatea internațională și Uh, sindicatul șefilor de stat, care sunt un factor independent, pentru că ei nu ascultă foarte mult de ce le spune populația, pentru că altfel ar fi o formă de lider democratic și nu este cazul. O să mă opresc aici în această descriere și dacă vorbim de Congo, nu trebuie să vorbim numai de, Afri- de Marile Lacuri, trebuie să vorbim de Africa de Vest, Africa Centrală Congo este un uh, mare uriaș pe acest continent și nu putem să îl încadrăm într-o subdiviziune a continentului pentru că face parte din toate. Aproape din toate. Așadar, ce aș fi vrut să fac eu, dacă se poate, după ce ascultăm uh, colegii, este să răspund exact la întrebări precise cu privire la uh, poziția unor precise țări anume de pe hartă în față de aceste situații. Dacă mergem la Luanda, Brazzaville, Bujumbura și Kampala, nu avem deloc aceeași viziune pe situație. Vă mulțumesc și mă voi opri aici. Thank you. Thank you, Dr. Prunier. Mulțumesc, domnule Dr. Prunier. Foarte interesant discursul dumneavoastră și așteptăm cu interes întrebările și răspunsurile. Urmează acum domnul Spirlet despre răspunsul Uniunii Europene la crizele politice și de securitate din regiune, uh, cu particularizarea cazului Burundi. Aveți cuvântul. Euh, Mulțumesc, uh, doamne copreședinte, stimați eurodeputați. Vă rog să-mi permiteți să fac o, îmi aduc uh, contribuția la politica noastră privind regiunea Marilor Lacuri sfârșitul uh, rebeliunii și semnarea acordului de la Disabeba acum uh, trei ani ne-a dat uh, speranțe cu privire la o stabilizare a regiunii Marilor Lacuri datorită dinamicii regionale. Însă, din păcate, crizele naționale nu au mers în această direcție. În contextul actual mă voi concentra așadar pe cazul Republicii um, Uh, democrate Congo, mhm. dar și pe Burundi, care reprezintă un caz special pentru Uniunea Europeană și unde și Uniunea Europeană are un rol esențial de jucat. În ceea ce privește RDC, în 19 decembrie se încheie legitimitatea constituțională a președintelui Kabila. Acest uh, context creează un uh, cadru de informații contradictorii și aici vorbesc evident despre renegocieri cu uh, implicarea conferinței uh, SENCO și uh, cu uh, ședința din 18 uh, octombrie privind uh, medierea de respective regiuni. Uh, S-a făcut atunci apel la un ultim efort de bunăvoință. Este, evident, dificil să anticipăm dacă se va concretiza un acord pe baza propunerii SEMCO în urma acordului din 18 octombrie. Însă, cu privire la acest aspect de uh, găsirea unui acord extins, poziția Uniunii Europene este clară și a fost reafirmată recent de către înaltul reprezentant în fața Parlamentului European. Mai întâi, acordul din 18 octombrie poate constitui un element de plecare dar este insuficient și trebuie revăzut și ajuns, trebuie să găsească un consens mai mare. Un nou guvern în care să vină după 17 decembrie uh, s-ar baza pe o legitimitate prea redusă. În al doilea rând, Țara, care suferă deja de o criză de securitate prelungită în Est, nu poate fi supusă uh, riscului uh, de tranziție care să ducă la evenimente violente. Orice risc uh, trebuie însoțit de măsuri de atenuare, atât în ceea ce privește uh, drepturile esențiale, cum ar fi ale prizonierilor politici, cât și spațiul politic. Și aici mă gândesc la media și la partidele politice sele. Perioada electorală este cel de-al treilea punct. Această perioadă trebuie să fie cât se poate de scurtă redeschizând în cele din urmă uh, acordul privind uh, îmbinarea celor trei alegeri uh, prezidențiale, parlamentare și regionale. Punctul 4, implicarea președintelui Kabila, care nu include decât câțiva actori politici, ar trebui totuși să-și găsească loc în acord și să găsească calea spre o, um, un acord decisiv. În momentul intervenției sale în Parlamentul European săptămâna trecută, în altul reprezentant și-a exprimat îngrijorarea vis-a-vis -vis de drepturile omului, în special cu referire la incidentele grave din timpul manifestărilor din septembrie, care au făcut cel puțin 500 de morți și unde răspunderea forțelor de ordine a fost uh, clar uh, stabilită de raportul biroului mixt al Națiunilor Unite pentru uh, drepturile omului. În acest sens, decizia de a formaliza măsuri restrictive în, uh, pentru responsabilii acestei acțiuni a fost subliniată încă o dată. Este însă important, dincolo de pozițiile adoptate de Uniunea Europeană și de Comitetul Internațional, uh, ca partenerii din regiune să se implice în acest dosar, mai ales în ceea ce îi privește pe șefii de stat. Și aici există o legătură cu intervenția domnului Prunier. Uniunea Africană și țările riverane trebuie să continue eforturile pentru a evita riscurile de destabilizare a întregii regiuni. Anumiți șefi de stat din regiune uh, merg deja în această direcție. De asemenea, Națiunile Unite au un rol esențial în acest context, ținând seama mai ales de poziția clară a rezoluției a Consiliului de Securitate uh, a Națiunilor Unite privind uh, cadrul politic, calendarul electoral și drepturile omului. Abordarea Uniunii Europene în cadrul Republicii Democratice Congo uh, se bazează pe consolidarea dialogului politic cu autoritățile în baza articolului 8 conform acordului de la Cotonou, pentru a sublinia importanța aderării la principii esențiale și la o agendă uh, comună. Astfel, am putea lucra în parteneriat pe unele dosare cheie, cum ar fi reforma justiției, reforma poliției și sectorul securității. Sector de intervenție care, de altfel, fac parte dintre prioritățile programului indicativ al Fondului European de Dezvoltare pentru Congo. Reluarea dialogului politic ar însemna totodată mediul potrivit pentru a ajuta procesul electoral și a găsi mecanisme care să restabilească încrederea în Comisia Electorală și uh, un acord extins asupra calendarului. Uh, pe termen scurt, conștienți fiind de faptul că săptămânile care urmează sunt absolut esențiale, Uniunea Europeană va uh, urmări îndeaproape situația și își va păstra propunerea vis-a-vis -vis de Tsenko uh, și orice altă posibilitate de a reduce uh, lipsa de încredere dintre părți pentru a se ajunge la un compromis înainte de 19 decembrie. În acest sens, este important ca prim, nou, noul prim-ministru să lucreze împreună cu guvernul pentru a ajunge la un acord extins. Înainte de orice rezoluție, în orice soluționare pozitivă a crizei, Uniunea Europeană va acorda maximă de atenție respectării drepturilor omului și a libertăților esențiale la oaltă cu partenerii internaționali. Cei din lanțul de comandă, autorii violențelor, vor fi supuși măsurilor restrictive. Iată așadar care este abordarea noastră asupra problemei congoleze. Doresc acum să abordez problema statului Burundi, unde, după cum s-a spus, mi-am terminat mandatul ca ambasador al Uniunii Europene. Într-adevăr, am fi tentat să vedem anumite asemănări cu dosarul Congo, dar criza din Burundi, legată de istoria sa specială, trebuie să facă obiectul unei analize separate. Pentru acest lucru doresc să abordez următoarele aspecte bazele crizei, dimensiunea politică, dimensiunea drepturilor omului, dimensiunea socioeconomică, dimensiunea etnică și strategia de răspuns a Uniunii Europene. În ceea ce privește bazele, Există, evident, multe persoane mult mai specializate și mai avizate decât mine care să vorbească despre acest lucru. Însă, doresc să subliniez anumite elemente fără a intra într-o analiză detaliată. În primul rând, importanța frustrărilor și rănilor cauzate de evenimente istorice. Ne gândim în special la anile, anii 72 uh, până în 1994 și la asasinarea președintelui. În al doilea rând, uh, este vorba de percepția uh, lucrurilor din perspectiva puterii actuale. Al treilea element este originea rebelă a partidului aflat în prezent la putere. Și un alt element care nu trebuie subestimat este șocul uh, tentativii eșuate de lovitură de stat și uh, percepția sprijinului acordat uh, acesteia de către o parte din populație. Partidul la putere pare să vrea să ia puterea, să uh, rețină puterea, dar și să-și ia revanșa față de istorie, ceea ce s-a materializat de curând prin așa numitul proces de niacurizare, adică slăbirea voluntară și fracturarea sistematică a partidelor de opoziție, în special în perioada preelectorală. Vis-a-vis de dimensiunea politică, după cum știți, avem două procese paralele de dialog, unul la nivel național, celălalt la nivel regional, sub uh, egida Comisiei Est-Africane. În ceea ce privește dialogul național promis de putere, evident, acesta nu este inclusiv, dată fiind uh, fuga intelectualilor din țară și preocuparea principală rămâne aceea ca raporturile, rapoartele să fie folosite pentru modificarea Constituției, conform recomandărilor care duc, printre altele, la suprimarea uh, limitării mandatelor. Procesul de modificare al Constituției a fost uh, lansat, de altfel, și include posibilitatea recurgerii la referendum. La nivelul regiunii, dialogul trenează. Fostul președinte tocmai a anunțat iunie 2017 ca dată pentru finalizarea facilitării. Însă trebuie să știți că, pe de o parte, gruparea principalelor forțe ale opoziției, așa numitul Senaret, pare să-și fi pierdut încrederea uh, cu riscul returnării progresive la violențe și, pe de altă parte, partidul de la putere nu are ceea ce se numește lista exclusivă vis-a-vis -vis de participarea uh, la dialog. Majoritatea actorilor sunt considerați complici ai tentativei uh, lovitură de stat sau asociați cel puțin cu aceasta. Uh, al treilea punct, privind drepturile omului. Problema drepturilor omului și a libertăților esențiale este, fără îndoială, unul dintre aspectele cele mai îngrijorătoare ale crizei. Numeroasele rapoarte publicate și mă gândesc la FDH, uh, Human Rights Watch, dar mai ales Biroul Națiunilor Unite în Burundi, Biroul pentru Drepturile Omului, se uh, lovesc de uh, o negare sistematică din partea autorităților. Cifrele și rapoartele rămân însă șocante, cu execuții sumare, dispariții, torturi ca să nu vor mai vorbim despre uh, gropile comune, mai ales în urma evenimentelor din decembrie 2015. Evident, Uniunea Europeană va continua să monitorizeze ce se întâmplă acolo și să urmărească responsabilii. Punctul următor se referă la contextul socioeconomic. Burundi depinde în măsură de 50% de ajutorul extern. O parte din acest ajutor a fost redirecționat de curând și, prin urmare, uh, țara nu reușește să mai facă față uh, unei populații extrem de sărace. Criza umanitară există deja, gândindu-le la indicatorii de nutriție și sănătate. Și doar reziliența deosebită a populației diminuează uh, amploarea acestei crize. Lipsa reformelor este evidentă în ciuda continuării anumitor programe esențiale și în ciuda continuării uh, programelor uh, umanitare. Acest lucru este agravat de reducerea capacității structurilor operaționale de punere în aplicare, uh, complicată de fuga uh, in, uh, intelectualilor și a unei părți a societății civile. Să nu uităm, după cum s-a menționat, de ce, uh, cele 300.000 de persoane refugiate în țările vecine. Criza din Burundi are și o dimensiune etnică. Mai întâi, pentru că se bazează pe o realitate istorică, dar și datorită polarizării elitei asociate cu excluderea unei părți a populației. Anumite discursuri ale puterii au jucat tocmai această carte. Cu toate acestea, lucrurile trebuie nuanțate de faptul că lupta politică pentru putere pune față în față partide Punem în față uh, și aducem în prim plan populația Hutu. Cu toate acestea, această situație etnică a redus în discuție uh, întreaga problemă și fracturi la nivelul forțelor de ordine totodată. Cam aceasta ar fi, în câteva cuvinte, situația cu privire la aceste ultime elemente. Care este reacția Uniunii Europene? Mai întâi, trebuie să găsim o soluție regională și pan-africană. Evenimentele au arătat însă limitele acestei abordări, în ciuda uh, eforturilor lăudabile ale președintelui Mucapa. Uh, Apoi trebuie să ne consolidăm poziția și inițiativa cu Națiunile Unite, ceea ce continuăm să facem, dar politica uh, Burundi este una de slăbire a poziției Națiunilor Unite. De exemplu, doi mediatori trimiși acolo se lovesc sistematic de refuzuri din partea autorităților locale. Se refuză de asemenea prezența um, constantă a prezenței ONU în Burundi și, de asemenea, uh, prezența Biroului Comun al ONU pentru drepturile omului a fost refuzată. Pe de altă parte, Uniunea Europeană și-a consolidat dialogul pentru a ajunge în cele din urmă la consultări conform articolului 96 um, și pentru luarea măsurilor uh, existente. Nu o să intru în detalii, însă vreau să subliniez anumite lucruri. Mai întâi, sunt convins că articolul 96 este întru totul justificat ținând seama de respectarea drepturilor omului, a statului de drept și a democrației. În al doilea rând, consider că angajamentele care se așteaptă din partea uh, reprezentanților statului Burundi necesită o uh, voință politică și un minim de deschidere. Așteptările de dialog, așteptările în ceea ce privește libertatea presei, de exemplu, sau așteptările în materie judiciară intră în aceeași categorie. În al treilea rând, obiectivul acestor consultări nu este sancționarea populației statului Burundi. Sprijinul direct acordat acesteia continuă. Aceasta vis-a-vis -vis de prima abordare a articolului 96. Pe de altă parte, s-au luat măsuri restrictive împotriva anumitor responsabili ale, ai acțiunilor violente și împotriva celor care evită soluțiile uh, democratice și politice. Acestea sunt cele trei elemente fundamentale ale abordării bazate pe uh, o comunitate internațională extinsă și pe apelul la dialog politic, conform uh, medierii comunității africane, dar și prin uh, presiuni uh, impuse de articolul 96 uh, și de măsuri restrictive. Pentru a concluziona, aș zice că, în ciuda blocajului care persistă, există soluții, în principal prin căutarea a unei soluții politice extinse care trebuie să continue dar asta suscită crearea unor măsuri minime de atenuare a problemelor de către regim și acesta trebuie să fie obiectivul nostru pe termen foarte scurt. Mulțumesc pentru atenție. Thank you, Mr. Spirle. Mulțumesc, domnule Spirle. Are cuvântul doamna Rautmans, care a solicitat inițial această audiere dacă aveți întrebări sau uh, observații. Mulțumesc frumos, doamnă președintă. Mulțumesc și invitațiilor noștri, domnului Prunie și domnului Sfirle, pentru contribuțiile interesante. Îmi pare rău să văd că interesul acestei instituții este destul de limitat dacă mai au după prezența din sală. Cred însă că această comisie are nevoie să se ocupe de aceste chestiuni. După cum știți, am discutat acest lucru în plenară. Împreună cu doamna comisar Mogherini s-a adoptat o rezoluție la Strasburg și, de fapt, săptămâna trecută aici la Bruxelles am adoptat rezoluția, ce trece timpul, nici n-am realizat. Atunci am discutat despre Kabila și faptul că el uh, ține de putere în ciuda faptului că expiră termenul. Eu am fost în Rwanda imediat după masacru, am fost poate printre puținii care au văzut cutiile pline cu cranii și oseminte și pământul plin de ele. Dacă comparăm situația cu ceea ce vedem acum în Burundi, tendința este uh, aceea și mă îngrijorează acest lucru. Știm cât de inflamabilă e situația în Congo dar nu doar acolo. Dacă vă uitați la uh, cursul evenimentelor în Congo, cred că la jumătatea lui decembrie chiar ne vom afla pe marginea unei prăpastii. Am spus asta în plenara de săptămâna trecută. Pe oamenii pe stadioane strigă capilați, s-a terminat timpul. Se simte acolo, la fața locului, că situația scapă de sub control. Prin urmare, ce aș vrea eu să știu de la acești doi domni este ce alte măsuri tangibile putem adopta, pentru că dumneavoastră vă cunoașteți regiunea, cunoașteți Uniunea Africanie, dar noi suntem membri aleși ai Parlamentului European, iar Europa oferă foarte mult sprijin financiar acelei regiuni. Deci ce putem face mai mult? Bine, adoptăm rezoluții, dar asta nu prea schimbă foarte mult la fața locului și atunci asta mă întreb. Dacă ne preocupă regiunea și pe mine mă preocupă și pe partidul meu de asemenea, ce putem face mai mult? Ce alte măsuri putem lua? Cred că trebuie să-i arătăm clar lui Kabila că vor exista sancțiuni, va exista o uh, interdicție la vize, îi se vor îngheța activele și ceilalți lideri trebuie să recepționeze același mesaj. Dar ce altceva mai putem face? Noi, în Europa, ca putere în lume, nu putem sta nepăsători în timp ce oamenii sunt violați în fiecare zi. Am fost în Kenya acum câțiva ani și am vorbit cu victime în Panzi. Nu uitați că fetele sunt violate luni în șir și rămân mutilate, iar consecințele pot dura ani la rând. Uh, iar noi putem pune presiuni ca toate aceste lucruri să se oprească. Prin urmare, chiar aș vrea să văd ce ne recomandați, ce ați face dacă ați fi aici, în locul meu. Mulțumesc, doamnă Vautmans. Sunt de acord că nu este suficient să adoptăm rezoluții, trebuie să facem ceva mai mult de atât, așa că așteptăm uh, cu interes răspunsurile experților. Who asked for the floor is Mr. Schaffhauser. Domnul Schaffhauser. Je voudrais remercier uh, Vreau să-i mulțumesc uh, domnului Prunier și celuilalt orator, dar în special domnului Prunier, pentru că a um, explicat cât de complexă este situația. E clar că lucrurile nu sunt simple și uneori uh, Parlamentul nostru dă rezoluții încercând, sigur, să facă ce e bine dar, de fapt, noi facem o caricatură a unor situații extrem de complexe. Cunosc bine această țară pentru că am fost acolo în ultimă, în urmă cu ceva vreme. Am fost acolo când uh, se făcea perioada de tranziție. Țara m-a trimis acolo pe vremea lui Mobutu și apoi pe timpul lui Zaigdi Goma, când uh, se făcea tranziția. Am încercat să sprijin eforturile. Și vreau să spun, am mai spus-o și în trecut, dar o spun și acum, că trebuie să cunoaștem contextul și responsabilitățile. Kabila a fost ales uh, ca o figură rebelă la președinție părea că totul este cumva montat de uh, niște agenți uh, din străinătate, iar Kabila era cumva ales din uh, rândurile rebelilor. Ei bine, în toată această operațiune, Laurent Desire Kabila care a fost uh, stopat de intervenția Franței împreună cu Angola. E bine, atunci când Laurent Desiré Kabila a vrut să pună cumva capăt acestei destabilizări uh, începute în numele rebelilor, s-a decis la Bruxelles, și eu știu că am fost prezent și pot să vă spun și cine, s-a decis așadar să îl omorâm pe Laurent Desiré Kabila cu uh, avizul uh, Marelui Frate, nu? Marele Licurici. Toate astea sunt fapte. Este o istorie secretă, dar este o istorie adevărată pe care eu chiar am trăit-o. În situația aceasta în care o întreagă regiune este nu doar destabilizată, pentru că lucrurile sunt mai grave decât atât. Avem deja aproape uh, milioane de morți, șapte milioane de morți. Uh, se fac uh, comparații cu Siria, dar în Siria avem 250.000 de de victime de morți, pe când în această regiune avem șapte, ba chiar 8 milioane de, de morți deja. Deci, haideți să vedem lucrurile în context. Ce vreau să spun este că e nevoie de un dialog bazat pe incluziune și să urmăm acele recomandări referitoare la RDC și să lăsăm timp la dispoziție ca această Constituție, știu că acum deja suntem în decembrie și nu mai este mult până în 19 decembrie, dar trebuie să permitem acestei Constituții să asigure o tranziție pașnică ca să nu se declanșeze un război civil. Iar Parlamentul European trebuie să uh, însoțească cumva statul în această perioadă de tranziție și să dea dovadă de mare prudență. Ca să fim cu adevărat un actor în uh, dialogul inclusiv, ar trebui să venim cu un program real de dezvoltare pentru regiunea Marilor Lacuri. Nu să dăm 50 de milioane, ci e nevoie de un miliard pentru toată această regiune care chiar trebuie dezvoltată. Și uh, credeți-mă că dacă facem un plan Marshall pentru această regiune, pentru a o dezvolta, vom putea să o reconstituim, vom putea să avem în sfârșit procese de pace, procese inclusive. Așa văd eu rolul Europei dacă chiar dorește să devină un actor real. Și este posibil, credeți-mă, este posibil să derulăm un astfel de program cu sprijinul băncii centrale sau al băncii europene pentru dezvoltare pe termen lung. Dacă vrem să dăm o șansă Africii, asta trebuie să facem pe termen lung, pentru că altfel, dacă ne implicăm nu facem decât să destabilizăm și mai mult situația. În Republica Democratică Congo, vă spun eu, oamenii sunt, uh, din păcate, atrași cu bani de uh, Al-Qaeda, de rețele islamiste, de mafie și în, în, în, mai avem și comerțul cu diamante. În regiunea asta sunt cele mai rele lucruri. Uh, și noi avem acum ocazia să facem ceva, să îndreptăm situația. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Corvin Mecker! Mulțumesc foarte mult! În uh, nordul Republicii Democratice Congo avem un alt Congo care nu este o republică democrată și uh, șeful acestei țări uh, este deja la putere de peste 25 de ani și a prelungit mandatul cu încă șapte ani, nicio problemă, acolo nu se duc uh, bătălii, n-au murit milioane de persoane. Poate ar trebui pur și simplu să acceptăm faptul că democratizarea este cea care duce la destabilizarea unei țări. Și poate ar trebui să-i cerem domnului Kabila să-și asume uh, acest rol, să devină regele Congo și să termine cu democratizarea, pentru că democrația este clar că nu funcționează în Africa. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule Corvin Miche. Acum, uh, co-prezidenta, doamna Linda McKeven, a cerut cuvântul. Vă rog. Mulțumesc. Domnule Prunier, mi-a plăcut uh, cum ați explicat ce se întâmplă acum Ați spus că există perioade istorice de schimbare și perioade în care se produc evenimente. Iar acum suntem uh, într-o etapă în care quasi-democrația se termină. Ce părere aveți dumneavoastră despre viitor? Ce se va întâmpla și vor accepta oamenii acest lucru? Asta a fost prima întrebare. În al doilea rând, așa cum au spus uh, mai mulți colegi, E adevărat, noi aici la Parlament dăm rezoluții, invocăm articolul 96, dăm declarații, dar uh, nu uh, reușim uh, să, să rezolvăm nimic cu ele. Nu avem niciun impact. Ce ar trebui să facă organizațiile internaționale în legătură cu RDC, Burundi, Rwanda? Ce ar trebui să ceară? Și ce se întâmplă dacă ele nu răspund la apelurile noastre? Pentru că dezbaterea este, oare ar trebui să suspendăm asistența, ajutorul financiar? Asta pare să fie răspunsul sau asta pare să fie dezbaterea în comunitatea internațională uh, mai degrabă decât un plan Marshall, putem să um, suspendăm ajutorul financiar. Deci, dacă noi cerem să se facă ceva, facem un apel și ei nu ne răspund, ne ignoră, riscăm să părem slabi. Apoi, domnul Schaffhauser a vorbit despre Al-Qaeda. Eu nu știu dacă chiar asta se întâmplă acolo, dar ce alte forțe, ce alți actori mai sunt acolo în joc? Și uh, știm că există mm, tot felul de, de lucruri care se întâmplă în țările astea. Rwanda este un exemplu foarte bun în care președintele spune că iarăși vrea să candideze anul viitor la alegeri, dar cum spuneți dumneavoastră, nici nu îi cere lumea să plece de la putere, pentru că Ruanda, din potrivă, obține foarte mult ajutor financiar pentru dezvoltare, ajutor internațional, pentru că acolo viața omilor pare să se îmbunătățească. Deci ar trebui oare Uniunea Europeană să ceară președinților, precum președintele Kagame, să plece dacă populația proprie nu îi cere acest lucru și dacă situația pare cât de cât rezonabilă? Asta aș vrea să vă întreb în calitate de expert și Acum, sigur, știu că ambasadorul trebuie să reprezinte poziția Uniunii Europene, dar are experiență Africa și așa să aflu părerea ambilor. Doamna Suica. Mulțumesc, Linda. Întrebarea mea este cumva similară, pentru că și eu știu că dăm tot felul de rezoluții, declarații și așa cum spunea colegul Schaffhauser, ce măsuri tangibile, concrete putem noi să luăm ce poate face efectiv comunitatea internațională? Cam asta ar fi întrebarea. Înainte să vă dau cuvântul ca să răspundeți, cineva de la Comisia Europeană văd că dorește să intervină. Ba nu? Atunci, domnule doctor Prunie, răspundeți dumneavoastră primul și apoi domnul Spirle. Mă tem de întrebările astea pentru că să știți că nu sunt întrebări, sunt ca un fel de rachetă care trece pe mai multe trepte ca să se lanseze către satelit. Uh, etapa 1, 2 și 3. Pentru că sunt uh, foarte, mult, foarte multe nuanțe în aceste întrebări. Eu sunt istoric și nu pot să privesc către viitor. Viitorul doar Dumnezeu îl prevede. Eu uh, nu sunt profet, deci pot doar să vă vorbesc despre trecut. Acum, să dăm sau nu ajutor financiar, asta e o întrebare falsă, pentru că sunt uh, de acord cu cei care spun că um, să dai ajutor financiar nu funcționează. E adevărat, poți să torni acolo 1, 2, 3 miliarde, asta nu înseamnă decât că dai mai mulți bani uh, politicienilor, bani de furat. Foarte puțin din acești bani dați prin asistență internațională ajung realmente la beneficiari. Deci nu este o soluție e atractivă ca idee pentru că ți se pare că ești cumva în control, că ești tu la butoane, tu ești la tastatură, nu uh, altcineva care e cumva departe și nu-l poți influența. Dar, de fapt, această tastatură merge în gol. Eu cred că să adopți o poziție fermă într-o poziție, într-o direcție sau alta, uh, adică suntem de acord că domnul Kabila poate face ce îi trece prin cap, sau invers, să îl forțăm tăindu-i uh, resursele financiare, să-l forțăm să demisioneze, e bine, niciuna dintre aceste uh, poziții radicale nu cred că ar funcționa. Ce e interesant este cum a fost negociat acordul de pe 18 octombrie de la Kinshasa. Pentru că în astfel de situații, de obicei, soluția care nu e o soluție globală, prin care tot ce era rău și întunecat înainte se transformă în ceva luminos și uh, bun, o astfel de soluție nu există. Însă, soluția prin care împiedici uh, scenariul cel mai negru, catastrofa, prin, uh, printr-o abordare uh, de temporizare, să-ți acorzi practic o fereastră de timp în care să poți lua alte măsuri concrete. Până la urmă, s-a convenit ca domnul Kabila să rămână la putere până în aprilie 2018. Asta deja a câștigat-o. Acum, avem timp să implementăm o serie de controle, de mecanisme care să-l frâneze cumva, ca să nu culeagă toate roadele victoriei sale. Putem să ne asigurăm că victoria sa este una nesemnificativă, amară, sau, din potrivă, dacă nu facem nimic, el o să simtă că, gata, victoria e pe jumătate asigurată. Nu putem să-l forțăm, ar trebui eventual să trimitem acolo un comando și să-l împușcăm. Deci nu putem scăpa de el așa. Să încurajăm populația să-l răstoarne este un gest absolut irresponsabil, pentru că populația va încerca să facă asta. Sigur va încerca și probabil vor fi victime. Iar noi ce vom face? Ne vom uh, uita și o să vărsăm lacrimi de crocodil și o să zicem, vai, ce oribil, uh, vor fi probabil 200-300 de victime în orașele mari. Nu, probabil că vor fi mai multe victime. Așa că să folosim uh, populația ca marjă de manevră, ca mijloc de manevră, nu este deloc uh, un gest responsabil. Deci, trebuie să revenim la vechile proceduri, adică la politică. Petit Joseph, micul Joseph, este porecla președintelui. De ce? Pentru că el e văzut ca un băiețel pe care nimeni nu prea l ia în serios, pentru că bărbatul adevărat a fost tatăl său. Însă, nu e deloc prost. Din potrivă, își dă seama că nu mai are deloc sprijin. Sprijinul de care beneficia venea, par, venea din uh, sud, din uh, est, dar acum a pierdut acest sprijin. L-a pus pe Muluba să fie prim-ministru. De ce? Pentru că este chiar uh, ultima persoană, ultima bucățică de sprijin pe care și-o poate astfel acorda. Acum, uh, cei din uh, Katanga sunt împotriva lui. Katumbi uh, nu are uh, nicio șansă, poate în 2025 ar putea deveni președintele uh, țării, însă acum este mult prea devreme și ar însemna să-l promovăm uh, puternic, ar însemna să creăm victime. Prin urmare, politica înseamnă să găsim un fel de posibilitate prin care să creăm o breșă, o, o fereastră de posibilitate pentru predarea puterii la un moment dat la un termen rezonabil. Și nu este total imposibil la momentul acesta. Președintele Kabila nu e prost, ziceam, știe bine că nu beneficiază de sprijin și dacă ar uh, omorâ uh, în stânga și în dreapta doar ca să se agațe de putere, știe bine că i-am tăiat resursele financiare. Sigur, ar putea fugi undeva în insulele Virgine, însă i-ar fi foarte greu să se descurce. Vorbim de un uh, proces în care există și o componentă crescută de legalitate. Avem drept internațional. Ai știu și alți președinți, nu dau nume, dar care atunci când s-au simțit în vizor, când au văzut că îi luăm la țintă, nu cu armă ci cu, cu resursele financiare, în acel moment au început să devină mai maleabili și nu au mai creat atâtea probleme. Nici domnul Kabila nu va rămâne veșnic la președinție. Va pleca în 2018 sau chiar 2019 dacă reușește să obțină încă un an. Dar asta se va face prin discuții și contacte diplomatice. Nu are rost să sperăm într-un miracol, ci în soluții fezabile. Și să nu uităm de Ruanda, care este un mare actor, un actor cu greutate în această situație. Are un președinte care e în funcție de 25 de ani și întrebarea pe care am auzit-o este oare o idee bună să lăsăm uh, un uh, președinte să rămână la putere cât vrea? Nu. Într-o situație de genul acesta, tot ce poți face este să încerci să câștigi timp să păstrezi pacea timp de 5-6 ani, sperând că situația nu se va înrăutăți. Exact asta s-a întâmplat și în Ruanda. Eu am fost secretarul uh, Partidului Socialist francez în, uh, în timpul războiului, în anii 90 și uh, în timpul genocidului, iar atitudinea de la momentul de atunci a guvernului francez era să milităm pentru candidatul care promite pace. Și uh, ce s-a întâmplat? Au, uh, au murit aproape trei sferturi de milion de oameni, iar în Congo s-au mai adăugat victime. Deci, prin persoana lui Kagame, nu facem decât să tragem de timp. În 2020 va trebui probabil să suportăm consecințele. Nu știu ce se va mai întâmpla până atunci, cum zicea și uh, Ludovic al XV-lea, după mine potopul. Deci, uh, cum uh, ziceau uh, și americanii, putem să transferăm costul generației următoare, ceea ce pe noi ne avantajează, că noi facem ce vrem și acum nu ne rămâne decât să lăsăm copiilor și nepoților noștri să plătească oanele sparte de noi, nu? Deci, problema se poate aborda cel mai bine prin discuții diplomatice și, în orice caz, domnul Kabila, să știți că trage cu ochiul la ce face președintele Kagame. Și uh, invers, dacă comerțul, relațiile, toate astea decurg bine, atunci uh, președintele se va simți cumva consolidat și va considera că tactica lui de a trage de timp este foarte bună pentru că primește verde de la comunitatea internațională. Vedeți așadar că nu avem o singură soluție, ci există mai multe modalități prin care să încercăm să echilibrăm mai multe soluții, să facem o combinație astfel încât să evităm scenariul cel mai negativ, cel mai întunecat. să luăm aro în mână sau să tragem de bani, astea sunt doar soluții pe termen scurt și, din păcate, nu pot produce minuni. Mulțumim, domnule Prunie. Domnule Spirule, doriți să adăugați ceva? Da, cred că aș vrea și eu să adaug două cuvinte. În ce privește soluțiile politice pe care le căutați. Uh, ideea este nu doar să schimbăm un șef de stat, ci întregul sistem uh, politic. Deci nu e vorba doar de o singură persoană. Este vorba de ceva mult mai complex. Să spunem însă că cele trei tipuri de reacție corespund cumva celui triunghi uh, menționat de domnul Prunier. Avem șeful statului, clubul de șef de state, de fapt, și vedem bine care sunt limitele acestui club al câtui din șefi de state. Totuși, cred că putem uh, căuta o soluție politică în regiune, putem continua să mergem pe această mână. În al doilea rând, strada. Într-adevăr, strada are și o putere cu toate riscurile inerente, dar și strada poate juca un rol, iar în al treilea rând, comunitatea internațională, adică noi, uh, și am descris suficient tipul de reacție pe care le putem avea. Sancțiuni, presiuni, dialog, etc. Revenind acum la chestiunea ajutorului financiar, nu sunt de acord cu tot ce s-a spus și uh, trebuie amintit că sumele pe care le-am cheltuit deja în această subregiune sunt deja enorme. Avem aproape un miliard de euro fără să punem și Rwanda la socoteală. Deci am uh, decartat destul de mult. Și acum eu uh, personal nu cred că dacă mergem pe ideea unui plan Marshall o să rezolvăm uh, problemele în această regiune. Prin urmare, eu cred că trebuie să continuăm să folosim toate instrumentele pe care le avem. Ajutor pentru dezvoltare, instrumente politice, dezvoltare, tot ce avem la îndemână. Cam asta e părerea mea. Mulțumesc. Thank you, Mr. Spirle. Mulțumesc, domnule Spirle. Doamna McEwen, dacă doriți să adăugați ceva, vă rog. Cred că am primit răspunsuri foarte bune. E foarte dificil, într-adevăr, să discutăm despre viitor. De multe ori ne bazăm să facem pronosticuri bazându-ne pe trecut. De aceea vreau să aflu de la ambii mm, oaspeței noștri care erau părerile lor despre trecut în ceea ce privește regiunea Marilor Lacuri ale Africii. Văd că nimeni nu mai dorește cuvântul. Deci cred că Nimeni de la DEFCO nu mai dorește să ia cuvântul de la comisie, așa că... A, sunt aici, ba da, sunt aici, îmi, dau, îmi fac semn cu mâna. Vreți să spuneți ceva? Vă rog. De la comisie, vă rog. Poate despre ajutor, puteți să ne spuneți ceva. Mulțumesc, sunt Francesca Di Mauro de la DigiDefco, responsabilă cu Africa Centrală și Uniunea Africii. Um, Uniunea Africană. Deci vreau să spun că am dat deja 2 miliarde către Burundi și uh, Republica Democratică Congo. Avem ceva probleme în transmiterea acestor fonduri pentru că factorii principali de dezvoltare ai țării nu sunt foarte clari, nu avem elemente foarte clare de gestiune a resurselor naturale, ceea ce e un lucru destul de problematic. Deci guvernanța e problematică pentru că de aceea e greu de, de decis. Avem protecția mediului, de exemplu, avem energia. Ne-am uitat la toți factorii critici pentru creștere și dezvoltare și uh, cred că nu e destul, însă e nevoie și din partea țării de o voință politică pentru ca să facem ceva pozitiv. Fondurile sunt însă, există pe lângă fondurile regionale pe care le-am disponibilizat pentru țările acestea. Deci nu e o problemă neapărat de fonduri. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Acum mi-e teamă că trebuie să închidem această, să încheiem această audiere. Cred că cineva din spate dorea să ia cuvântul? Nu. Bun. Nu, nu putem la ora actuală să luăm, dăm cuvântul persoanelor din sală. Deci o să încheiem uh, punctul acesta acum și o să facem o pauză scurtă înainte să începem cu uh, punctul cu căștile albe. Vă rog. Doriți să încheiați dumneavoastră audierea? Avem un, un anunț de făcut, da. Mulțumesc. Încheiem deci dezbaterea și acum, în momentul acesta, aș dori să salut membrii din Parlamentul Myanmarului care sunt în vizită la noi în comisie astăzi Delegația este condusă de către domnul Tuntunher, care este um, președinte al unei comisii din Parlament. Bun venit la noi în Parlamentul European!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 Amin.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 that more than one will take the floor. It might be easier. Well, thank you very much, uh, ladies and gentlemen. We'll start this. Uh... Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. O să începem a doua sesiune de după amiază și eu am fost rugat să prezidez în numele domnului Brock și a celorlalți vicepreședinți care nu pot fi aici. O să avem acum punctul următor, punctul 5, schimbul de opinii cu apărarea civilă siriană, căștile albe siriene, împreună cu reuniunea cu Comisia DEVE și cu doamna McAvan. Și spre informarea dumneavoastră, acest grup a fost nominalizat pentru premiul Nobel alternativ. Este susținut de mai multe organizații internaționale. A fost uh, de asemenea criticat pentru legăturile sale cu grupurile occidentale și organizații civile occidentale, de la care a primit sponsorizare. Domnul Raed al Saleh dorea să fie aici cu noi, care este liderul apărării civile. Nu poate fi azi aici, dar va fi reprezentat de trei colegi, uh, Admeda Lusev, de asemenea un membru mai vechi în această apărare, Abdurrahman al-Mawas, er, ofițer de legătură în șef, și Jihad al-Mohamed, care este și el membru al apărării civile. Acest grup uh, este numit, sub, uh, numit Căștile Albe și este format din aproximativ 3.000 de voluntari care acționează pentru salvarea de vieți civile în uh, războiul din Siria a fost creat acest grup în 2013 și carta grupului este să întreprindă operațiuni de căutare și salvare de vieți după bombardamentele din Siria. Ei acționează pentru salvarea oricărui sirian, indiferent de comunitate și religie. Domnul Iusif, grupul noastră a salvat peste 70.000 de persoane în Siria și suntem uh, conștienți că dumneavoastră lucrați în cele mai dificile circunstanțe în momentul de față cu situația de la Alep. Sunteți eroi păcii și grupul dumneavoastră a fost numit, nominalizat pentru primirea Nobelului uh, pentru pace. Știm cât de îngrozitoare este situația la Alep. Înțelegem că ați pierdut cam 150 de voluntari în uh, bombardamentele de lângă Alep am vrea să știm de aceea cum vă desfășurați activitatea în Siria, mai ales în Alep, care acum a intrat în faza finală a conflictului, se presupune, guvernul uh, obligând uh, la această fază finală. Am vrea să știm de asemenea și cum Uniunea Europeană și Parlamentul European pot face mai multe pentru a susține în continuare nevoile dumneavoastră și pentru ca să răspundă politic la ceea ce faceți dumneavoastră la fața locului. Aș dori să dau cuvântul domnului Ali Iusef acum timp de 5 15 minute. Cred că aveți un interpret cu dumneavoastră. Nu știu ce canal, pe ce canal iese interpretarea, dar aveți cuvântul. Vă rog, mulțumesc foarte mult. Ladies and gentlemen, Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat să vin aici astăzi. Numele meu este Ahmad El Youssef și reprezint apărarea civilă siriană, cunoscută și sub numele de Căștile Albe Siriene. Noi suntem echipa de salvare și căutarea celor răniți în războiul din Siria. موزعين في 120 مركز في ثمان محافظات سورية. We are more than three. Suntem peste 3.000 de voluntari repartizați în 120 de centre în uh, Siria Aceste centre, de fapt, formează și raspinării a apărării civile siriene. Am salvat până astăzi peste 73 de mii de sirieni și în acest sens trebuie spus și că am pierdut peste 150 dintre voluntarii noștri. 151 de voluntari am pierdut deja, aceștia sunt eroi umanității. Și avem și 500 de persoane care au fost rănite dintre apărători, majoritatea dintre ei fiind irecuperabili în uh, rănile suferite. Majoritatea dintre cei care au fost omorâți sau răniți au uh, trebuit să suporte acest lucru din cauza bombardamentelor uh, care reveneau asupra acelui loc. Uh, deci un dublu bombardament. Acest uh, bombardament dublu este un bombardament care mai revine la 10 minute după cel inițial și care are ca obiectiv exact omorârea celor care s-au apucat de salva, operațiunea de salvare. Guvernul sirian a răspuns la apelul lansat de către Franța de organizarea unui uh, reuniuni urgente la ONU pentru ca să se pună capăt acestor, acestor orori. Bombardamentele din ultimele zile din Alep și din estul Siriei s întețit. Alepul este o țară care este măcelărită în văzul tuturor la ora actuală. Peste 100 de civili au fost omorâți în uh, locuri publice, piețe bombardate în ultimele două zile. Aceasta dincolo de țintirea asupra școlilor, a infrastructurilor civile și a spitalelor. Pe scurt, doamnelor și domnilor, ceea ce se întâmplă la Alep este, de fapt, o țintire directă la viețile civililor. Asta este ceea ce se întâmplă, de fapt, în toate zonele care sunt dincolo de controlul guvernamental. Se pare că mesajul pe care dorește să ne transmită regimul acesta nouă și întregii lumi și mai ales Consiliului de Securitate al ONU este acesta. Orice propunere de rezoluție nu va fi susținută numai dacă este susținută de către, și de către guvern. Și rezultatele acestor rezoluții uh, sunt, uh, este sângele care a curs, sângele populației civile siriene. Da, acestea sunt crimele care se întâmplă într-o manieră organizată, sunt crime împotriva umanității, sunt uh, crime grave împotriva umanității și, doamnelor și domnilor, asta este ceea ce se întâmplă în țara mea. În fața paralelei făcute de către comunitate în fața paraliziei comunității internaționale și a Consiliului de Securitate, care permit uh, crimele de război din cauza vetoului Rusiei. Ar trebui să avem o acțiune mai fermă, pentru a putea să ieșim din această paralizie internațională față de ceea ce se întâmplă în Siria. Iar ca răspuns la sângele care a curs, oamenii cer ajutor și mesajul nostru este către toate țările din uh, lume să stea, rămână uniți în umanitate și numai prin umanitate și solidaritate se poate găsi o soluție. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această relatare foarte impresionantă și pentru extraordinarea muncă pe care o depuneți dumneavoastră din partea căștilor albe siriene. Parlamentul European a condamnat în mod repetat atrocitățile care sunt uh, provocate de către bombardamentele siriene și ruse asupra civililor. Acestea sunt crime de război și este un uh, lucru de neacceptat. Ați spus și noastră că Consiliul de Securitate nu a permis nicio formă de soluție pașnică uh, din păcate, viețile civililor se pierd în continuare de 5 ani. Eu am cerut deja acum 5 ani o zonă de, care nu poate fi survolată, o interdicție de survolare, însă, din păcate, inacțiunea comunității internaționale la începutul conflictului, uh, aceasta este părerea mea personală și nu cea a președintelui acestei ședințe, cred eu, a dus la situația aceasta catastrofală din Siria. Înțeleg că domnul Abdul Rahman dorește și el să facă o declarație. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Nu am uh, un discurs pregătit, vreau doar să adaug câte ceva. Ceea ce aș dori eu să adaug sunt uh, câteva chestiuni practice care ar putea să fie făcute pentru ca să se ajut, să se îmbunătățească situația. În 2013 se mergea către un no-fly zone pentru protecția civililor, mai ales a femeilor și copiilor, Acum suntem în 2016 și cerem pur și simplu să permiteți ajutorarea umanitară în zonele de asediu, chiar dacă acest ajutor vine pe cale aeriană. Și pentru ca să vă vorbesc franc, suntem foarte șocați de reacția comunității internaționale care este absentă, care nu poate să ajute un oraș asediat, deși are peste 270.000 de oameni în el. Și în momentul de față, guvernul sirian și aliații săi trimit ajutoare în zonele asediate de către ISIS. Aceasta nu ne deranjează, pentru că umanitatea poate veni din orice parte, nu trebuie să fie împărțită. Dar ceea ce vă cerem dumneavoastră este ca oamenii din Siria să fie tratați ca oameni, ca ființe și să fie tratați așa, indiferent de unde se află. Noi suntem convinși că în generațiile care vor urma, oamenii vor întreba ce au făcut liderii lumii în fața acestor provocări. Suntem în 2016 acum și vă rugăm pe dumneavoastră să ne ajutați să-i protejăm pe civili și să permitem asistența umanitară în zonele asediate. Acum suntem aici în Parlamentul European și suntem convinși că dumneavoastră, dacă aveți voința politică care este necesară, veți găsi o soluție. Avem multe astfel de soluții. Nu suntem, nu știm exact care este cea mai bună, dar vrem să vedem o voință politică din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc. Domnul Demestura și domnul Brian au venit în la noi în comisie săptămâna trecută și facem tot posibilul pentru a mobiliza ajutorul umanitar și pentru a preveni alte bombardamente pe civili, însă după cum s-a subliniat deja aici, a fost foarte dificil să ajungem la un consens la nivel internațional între diferitele părți pentru ca să se oprească această campanie și pentru ca să se ajungă la un uh, armistițiu încetarea focului uh, cât mai repede. Suntem foarte uh, îngrijorați de catastrofele care se întâmplă la uh, în Siria și mai ales în Alep. Nu vreau să... Vreau acum să-i dau cuvântul doamnei Macăvan, din, care este președinta Comisiei pentru Dezvoltare și vă rog să ridicați mâna dacă doriți să luați cuvântul pentru ca să vă notăm aici. Da, vă mulțumesc. Vreau să vă spun și eu că vă mulțumesc foarte mult și cred că toată lumea e conștientă că e nevoie de un ajutor umanitar cât se poate de repede. L-am avut pe domnul O'Brien aici săptămâna trecută, liderul OCEA, și el a, spunea că durează șase săptămâni de um, raiduri deasupra unei zone asediate pentru a avea echivalentul la unei săptămâni de convoi pe cale rutieră. Poate puteți să ne spuneți ceva despre acest lucru atunci când intrăm în, partea de întrebări. Vrem să auzim din partea noastră răspunsuri concrete. Vreau să dau cuvântul acum celor care vor să ia cuvântul. Vreau să încep cu domnul Ștetina. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, domnilor, bun venit la Parlamentul European. Mă simt în deplină empatie cu dumneavoastră și cu colegii dumneavoastră. Îmi pare foarte rău să aud ceea ce ați spus și ați povestit. Îmi pare rău să aud că v-ați pierdut atât de mulți din colaboratorii dumneavoastră. Aș vrea să subliniez și faptul că Astfel de întâmplări s-au mai uh, văzut în 90, de exemplu, eu locuiam în Cecenia și am văzut ce s-a întâmplat la Grosni, în capitală. Cum arăta această capitală, mi-a amintit de orașul Kobani pe care l-am vizitat anul trecut. Când văd pozele din uh, Alep, știu că aceste imagini sunt foarte similare cu cele pe care le-am mai văzut. Deci dacă vrem să ajutăm, ceea ce trebuie să facem este să spunem lucrurilor pe nume. E foarte important să vorbim deschis și să spunem ce face Rusia, ce a făcut Rusia în Cecenia, unde au omorât 100.000 uh, de civili, o crimă de război și trebuie să vorbim și despre bombardamentele ruse fața civililor, asupra civililor. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume și să punem punctul pe ei, pentru că reprezentanții Rusiei sunt cei care ar trebui să fie condamnați de către o curte internațională pentru aceste crime. Uh, Mr. Freund. Mulțumesc, domnul Freund are cuvântul acum. Da, eu sunt. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru munca eroică pe care o depuneți deja de atâta timp în circumstanțe atât de dificile. Fără dumneavoastră, încă și mai mulți oameni ar fi uh, murit. Fără dumneavoastră am fi văzut și mai multe dezastre în domenii despre care știm atât de puțin. Este o rușine și o spun în mod public aici. Este o rușine că această comunitate occidentală și mai ales ea, care pune protecția vieților persoanelor inocente atât de sus pe lista priorităților sale, nu face de fapt nimic pentru ca să vă ajute. Și aceasta deja durează de atât de multă vreme. Noi suntem pe margine și tot ne punem mâinile în șold și ne prefacem că nu putem să facem nimic și că nu putem să vă ajutăm. După cum știm, e un război by proxy care se întâmplă aici și mai ales Europa ar avea o serie de instrumente pentru ca să joace, să tragă de acele sfore, ca să spunem așa, care ar putea să miște ceva. Avem relații economice cu multe din țările implicate în acest conflict, care ar putea să sufere dacă nu ar mai avea relații comerciale cu ele ca pedeapsă pentru acțiunile lor în Siria. Dar Europa nu face acest lucru. Având în vedere cele spuse, Vreau să vă spun și că am fost jurnalist foarte mult timp înainte să fiu parlamentar și am o întrebare care nu trebuie să reducă cu nimic ceea ce ați spus dumneavoastră înainte, dar totuși vreau să vă întreb și mă întreb cum vedeți dumneavoastră celelalte forțe, cei care se luptă pentru libertatea Alepului, libertatea Siriei sau orice spun ei că fac. În ce măsură aceste forțe sunt și ele responsabile pentru morți suplimentare? Se poate face ceva pentru a influența aceste puteri, dacă sunt puteri la mijloc, pentru ca să influențăm pe respectivii în cauză? să încerce să pună capăt acestui conflict și război oribil în Siria? Vă mulțumesc pentru răspuns. Thank you. Um, Mr. Be Mulțumesc. Domnul Angel Bashir. Mulțumesc, doamna președinte. Îmi pare rău că am ajuns cu puțină întârziere, însă am auzit lucruri foarte emoționante. Vă, mulțumesc, vă felicit pentru munca grea pe care o faceți și vă doresc să aveți puterea să o faceți și în continuare. Întrebarea mea se referă la valorile islamice. Uh, asta se întâmplă în centrul lumii islamice. Iar eu, despre lumea islamică, am înțeles că a lua viața unei singure persoane este echivalent cu a lua viața unei întregi națiuni. Ce înțeleg eu despre regulile războiului, regulile islamice ale războiului, este că în încercarea de a duce un război, nu trebuie să faci să sufere nici măcar un copac, nici măcar un fir de iarbă ce s-a întâmplat cu aceste valori islamice în această lume unde au murit 400 de mii de oameni, 7 milioane sunt refugiați și caută adăpost în toată lumea. Oamenii mor în largul Mediteranei. Aș vrea să știu din punct de vedere religios și vă întreb asta pentru că uh, în mare parte, cei implicați în acest război vin din diverse segmente ale lumii islamice, suniți, șiiți sau alții. Și toți au părerea, au impresia că Dumnezeu e de partea lor. Am văzut asta în două războaie oribile, primul război, al doilea război mondial, unde s-a spus întotdeauna că Dumnezeu e de partea noastră. Ce s-a întâmplat cu valorile islamice? Aș vrea să știu, voi sunteți acolo, în mijlocul lucrurilor. Uh, și vă confruntați cu asta în fiecare zi. Iar la noi, mulți tineri pleacă la voi să se lupte cu, cu să poarte acest război, uh, mânați de unii de acolo care îi cheamă să facă jihadul în numele lor. Ce s-a întâmplat cu modul în care oamenii înțeleg această uh, credință cu adevărat frumoasă care vorbește despre vorbește împotriva violenței. Salam alecum înseamnă vă salut în numele păcii. Pacea este centrală pentru islam. Aș vrea să știu ce, unde s-au schimbat lucrurile, pentru că voi sunteți acolo, la fața locului. Mulțumesc, doamnă Șache. Mulțumesc frumos vă mulțumim că ne-ați spus povestea voastră, dar mai ales vă mulțumim pentru ceea ce faceți. Imparțialitatea este un enorm act de curaj în Siria contemporană și riscul pe care vi-l asumați voi și uh, colegii voștri care au plătit prețul suprem pentru munca lor este, este ceva absolut emoționant. Pot doar să sper că eforturile voastre sunt sprijinite eforturile voastre de a salva oamenii dintre dărâmături. Asta trebuie să ne amintească de credința în credința în umanitate în aceste zile negre prin care trece frumoasa voastră țară, Siria. Este chiar mai trist pentru că tot ceea ce se întâmplă în Siria, toată suferința de acolo, este rezultatul acțiunilor umane. Da, și nici nu pot să vă spun cât de mult mă întristează și mă rușinează faptul că Uniunea Europeană nu a făcut mai mult pentru a-i susține pe cei care au început prin a demonstra pașnic, cerând mai multă justiție, mai multă pace, mai multă prosperitate, valorile pe care noi le pretindem că le avem și le împărtășim cu toată lumea. Și îmi pare rău de asemenea, și vreau să spun asta, că nu sunt mai mulți eurodeputați astăzi aici. Chiar nu știu unde sunt, dar Cred că toată lumea ar fi, trebui să fie aici să vă asculte povestea. Sunt câțiva colegi aici care probabil mai târziu vor spune cuvinte dure și care în trecut au scuzat sau au uh, sprijinit regimurile lui uh, Putin și Assad și sper să nu vă supere prea mult. Este libertatea membrilor din această instituție, însă vorbesc în numele unei minorități reduse. Dați-mi voie să spun că îmi doresc să fi putut face mai mult decât doar să vorbim și să fi luat mai multe măsuri dincolo de ajutorul umanitar pe care l-a furnizat Uniunea Europeană, dincolo de refugiații pe care îi adăpostim aici, știind că nu este suficient și că nu am făcut suficient pentru a oferi adăpost fie în regiune, fie în relațiile cu Turcia, astfel încât drepturile oamenilor să fie puse pe primul loc. Ați vorbit despre dreptul de veto la Națiunile Unite, ceea ce este problematic și rușinos în uh, fața uh, situației actuale. Dar avem aceeași problemă a vetoului și în Uniunea Europeană. Este de necrezut, însă Uniunea Europeană încă nu are o poziție comună vis-a-vis -vis de Siria, în ciuda eforturilor noastre de a ajunge la una și am uh, solicitat sancțiuni uh, pentru regimul Putin uh, ca urmare a bombardării civililor, spitalelor și școlilor din Siria ceea ce a fost uh, blocat de vetoul Italiei în acest caz. Un singur vot, un singur voto. Deci, uh, veto, îmi cer scuze, aveți dreptul să fiți descurajați și eu sunt descurajată. Este incredibil, însă tot ce putem face este să continuăm să presăm și cred că sunt membri ai acestei instituții care au presat pentru o mai bună disponibilitate a mijloacelor, inclusiv uh, Uh, zone um, unde să nu se poată zbura uh, sau uh, convoaie alimentare și așa mai departe. Cred că este esențial să facem tot acest lucru astfel încât într-o zi cei responsabili să poată da socoteală și chiar sper din tot sufletul și voi continua să fac astfel încât uh, acest moment al dreptății să vină mai degrabă și nu mai târziu. Nu în ultimul rând ați fost nominalizați pentru premiul Nobel. Eu v-am nominalizat pentru premiul Sakharov și reamintesc colegilor că uh, avem această ocazie și anul viitor. Uh, vă mulțumesc că ați, v-ați făcut timp să veniți aici în aceste vremuri atât de dificile. Mulțumesc mulțumesc, doamne Șache. Înțeleg că dumneavoastră ați fost sufletul organizării acestei uh, întâlniri astăzi, așa că mulțumim tuturor pentru invitații. Doamna Lohbilar, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă, și mulțumesc și eu uh, invitațiilor pentru că au venit aici și și-au făcut uh, um, și-au prezentat munca. Uh, respectăm foarte mult ceea ce faceți. Când m-am pregătit pentru această întâlnire, am citit uh, pe scurt ce scrie Wikipedia despre dumneavoastră, apărarea civilă um, siriană. Este acolo o listă lungă de state membre ale Uniunii Europene care vă susțin, dar Uniunea Europeană ca atare nu este menționată. Așa că m-am întrebat ce credeți voi că ar putea să facă Uniunea Europeană în această situație dificilă despre care au vorbit mulți colegi ca să vă susțină ca și entitate, ca și Uniunea Europeană. Și apoi ați spus, de exemplu, că mulți colegi dintre, uh, ai voștri au fost răniți grav. Există nevoie uh, să ca statele membre să ia colegii voștri să-i aducă aici la tratamente? Uh, și există și o critică în acest dosar Wikipedia. Se spune acolo că Rusia, Rusia și Siria vă critică pentru că uh, țineți partea cuiva în acest război uh, civil. Poate doriți să comentați și acest aspect. Mulțumesc. Mulțumim frumos, domnul Epitideus. Mulțumesc. Și eu aș dori să urez bun venit oaspeților noștri. și nu vreau să fac nicio declarație politică. Munca voastră de a salva vieți umane este foarte importantă și foarte lăudabilă și cred că ați fost pe drept propuși pentru un uh, premiul Nobel pentru pace. Am două întrebări acum. Pentru că trăiți acolo, la fața locului, credeți că există posibilitatea de a evacua non-combatanții din Alep astfel încât să nu mai fie victime nevinovate folosite ca scuturi umane? Și a doua întrebare este următoarea. Am auzit că suspectul sirian care s-a sinucis în închisoare în Germania era membru al organizației dumneavoastră. Este adevărat sau nu? Mulțumesc, domnul Cohen miki Thank you very much. Domnul Corvin miki Da, mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc pentru că ați venit aici. Aș vrea să vă salut. Știu Apreciez ceea ce faceți dumneavoastră pentru a salva vieți umane, însă, așa cum a spus-o și antevorbitorul meu, aici uh, cred că dumneavoastră ați atacat doar regimul lui Bashir al-Assad. A spus că dumneavoastră ați luat deja parte, de fapt, în conflict, iar luptele de la Alep continuă pentru că Siria democratică este finanțată de către SUA la fel cum se întâmplă și cu Al-Nusra și cu ISIS, care vor să fie finanț- care au fost finanțate de către SUA. Așadar, motivele situației din Siria se explică prin uh, acțiunile SUA și nu a Rusiei, ale Rusiei. Eu critic uh, uh, pe, critic pe cei din uh, grupul de la Varșovia, care ar trebui să fie imediat uh, um, puși, aduși în fața justiției, dar la fel și rebelii din, uh, din Alep. Civilii din Varșovia nu au lăsat atunci oamenii să iasă din orașe și același lucru se întâmplă și cu armata democratică din uh, Alep. Iată de ce sunt atât de mulți morți și după aceea trebuie dumneavoastră să veniți să salvați vieți. Să vă gândiți totuși care sunt motivele pentru care am ajuns aici. Dacă uh, armata democrată ar capitula, nu ar mai fi atâtea victime printre civili. De fiecare dată când avem uh, rebeli care au fost, sunt uh, susținuți de către uh, sovieți, de fiecare dată când pierd sau când au pierdut a existat o salvare din partea Sovie- Rusiei sovietice. La fel se întâmplă acum și cu Siria. Cred că în curând o să avem totuși pace în Siria, sper cel puțin, pentru că altfel uh, ajutorul umanitar nu va face decât să prelungească aceste lupte. Deci, după cum spuneam, soluția pentru Siria este restabilirea păcii. Sunt foarte uh, bucuros că Donald Trump a spus că nu va mai finanța astfel de acțiuni care distrug așa zise dictaturi. Mulțumesc! Um, thank you, Mr. Mamikins. Mulțumesc, domnul Mamikins. Mulțumesc, doamna președinte. Voi vorbi letonă. Stimați oaspeți, Orice persoană normală și eu înțeleg faptul că vă riscați viețile ca să salvați alte vieți. Noi stăm aici ca membri ai Parlamentului European și nici măcar nu știm ce se întâmplă de fapt în Siria. Suntem la Bruxelles, aici nu e niciun război. Stăm pe scaune comode, în birourile noastre drăguțe, uh, Ați putea vorbi ore și zile și tot nu am înțelege tragedia situației de acolo. Însă, după cum au spus unii colegi, există câteva detalii pe care aș vrea să mă axez. Mă interesează, de exemplu, am citit în New York Times că primiți uh, sprijin din Statele Unite, Regatul Unit, uh, țările de jos și de la ONG-uri, Poate ați vrea să ne ziceți cine vă oferă sprijin financiar. De asemenea, am mai citit că populația civilă nu poate să vă contacteze foarte ușor. Cum vă contactează ei, de fapt, și cum ajungeți în aceleași zone, acele zone care uh, Uh, sunt controlate de statul islamic. Cum vă desfășurați activitatea, dată fiind uh, natura periculoasă a situației pentru echipele voastre și pentru munca voastră de zi cu zi? Mulțumesc, doamna Mughinis. Mulțumesc, doamnă președintă. Nu am vrut să iau cuvântul, eu am venit să votez în numele unui coleg care nu poate să fie aici, dar după ce am auzit contribuțiile altor membri și pentru că știu ce faceți de la televizor, am vrut doar să spun câteva cuvinte. Mi s-a părut interesant că un coleg a avut o soluție pentru ce se întâmplă în Siria. Cred că soluția este să înțelegem și să avem respect, ceea ce nu există în momentul de față. În al doilea rând, problema legată de valorile islamice, cred că trebuie să vedem și care este rolul liderilor religioși, fiindcă eu am, um, am diverse contacte cu creștinii din Siria și prima dată au vrut să-i ajutăm la fața locului, după care mai târziu au zis, nu, nu, scoateți-ne de aici, vă rugăm, pentru că este atât de periculos. Așadar, poate ați putea comenta rolul liderilor religioși în această problemă. Alți uh, cu, colegi au spus uh, că sunt deziluzionați și alte cuvinte asemănătoare și susțin ceea ce tocmai s-a zis. În această instituție, deși știm ce se întâmplă, nu simțim. Cred că prezența voastră ne ajută puțin să simțim mai de, ca totul să fie mai real. Îmi amintești de copiii aceia uh, scoși dintre dărâmături, copii mici ai căror vieți au fost distruse și totul uh, continuă. De aceea uh, încercăm uh, să oferim tot sprijinul pe care putem și totodată suntem frustrați că nu putem face mai mult. Uh, Irlanda de Nord are un trecut dificil și s-a ajuns foarte greu la pace. Au fost necesare foarte multe eforturi în afara Irlandei, a fost nevoie de alții să ne ajute pe noi să atingem o pace foarte fragilă. Însă eu m-am născut în vremuri dificile. Nu, sunt, nu mai sunt tânără acum și mă bucur că copiii mei nu au crescut așa în vremurile în care am crescut și eu. Deci există speranță, chiar dacă acum vi se pare că nu e așa. Uh, vă mulțumesc că ați venit și mulțumesc că, uh, uh, pentru că mi-ați permis să intervin și eu într-o chestiune atât de dificilă. Mulțumesc. Doi vorbitori, mai întâi Ani din partea socialiștilor. Arneliț, mulțumesc foarte mult. Mă numesc Arneliț și vin din Germania și uh, mă bucur foarte mult că aveți contacte foarte bune cu colega noastră care a organizat această audiere. Domnul, colegul polonez a făcut o comparație ridicolă cu Varșovia și a spus de asemenea că criza umanitară prelungește criza îi mulțumesc foarte, vă mulțumesc foarte mult pentru că aduceți ajutor umanitar, pentru că astfel garantați umanitatea măcar la fața locului. Avem nevoie de susținerea dumneavoastră la fața locului și vă mulțumesc foarte mult tuturor celor care sunt la fața locului și ajută. Am o întrebare concretă. Care sunt organizațiile non-guvernamentale din societatea civilă din Europa sunt cele pe care le susțineți, pentru că doamna Lochbiller spunea că Uniunea Europeană nu este încă vizibilă și poate că am putea să acționăm și noi la nivelul acelor organizații mai mult, dacă ne spuneți care sunt. Vă mulțumesc! Thank you. Um... Mulțumesc, uh, domnul Lațovicius, nu în ultimul rând. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc uh, tuturor celor care au venit și ne-au uh, vorbit despre situația lor. Este dificil să vorbești despre nedreptate, brutalitate și crime împotriva umanității. Nu e ceva ce facem fiecare zi. Însă, sunt totuși oameni care sunt dispuși să comită aceste crime Știm în general că uh, crimele lăsate nepedepsite nu fac decât să ducă și la mai multe crime, iar cei care le comit sunt pur și simplu încurajați de o atitudine pasivă nejustificată a Comisiei Internaționale. Știu cel, știm cel puțin două nume, Assad și Putin, foarte strâns afiliați. Știm și de puteri regionale care îi susțin și le oferă cu drag bani și arme celor care comit aceste crime. Și nu se schimbă nimic în cadrul acelui grup. Ei au un plan și acest plan va costa multe vieți și va duce la multă distrugere. Îmi pare rău să spun asta, dar este adevărat. Până acum, așa s-au întâmplat lucrurile. Întrebarea mea este, aceste crime comise la fața locului, cu pierderea atâtor vieți umane, Există vreo organizație sau vreo instituție care înregistrează și documentează aceste crime? Pentru ca, la momentul potrivit, ele să fie aduse în fața curții internaționale și cei cu adevărat răspunzători să poată fi pedepsiți? Există vreo activitate care să țină evidență a crimelor comise și a victimelor care au plătit prețul suprem din cauza acestor crime, prețul suprem al vieții? și care sunt aceste instituții sau organizații. Mulțumesc! Thank you very much. There's been a number of... Mulțumesc foarte mult. Iată, s-au uh, exprimat aici uh, mai multe idei, s-au pus întrebări. Cine dorește să răspundă? Vă rog. Thank you very much. I'm um, not fluent in English. Mulțumesc foarte mult. Nu sunt fluent în limba engleză, așa că sper să dați dovadă de înțelegere. Vreau să răspund cu prima întrebare. Ați întrebat uh, sau ați făcut o paralelă cu Grozny. Eu uh, am făcut uh, studii acolo și știu că întotdeauna când apare o astfel de chestiune politică militară se recurge la dreptul de veto. Și asta împiedică orice acțiune. Nu am înțeles asta și nu putem înțelege asta. Dacă ce s-a întâmplat la Alepo nu este ce s-a întâmplat la Grozny, nu știu, dar uh, cred că nu suntem departe. Foarte multe uh, zone din Siria, Damasc, Homs și acum iată și Alep, din toate aceste zone, uh, foarte mulți oameni au fost strămutați. S-au uh, înghesuit acolo um, foarte, foarte mulți oameni în zonele în care s-au refugiat ca să fugă din calea bombardamentelor și nu știm ce se va întâmpla. În ce privește economia sau soluția economică sau politică pe care o poate avea Uniunea Europeană, e bine, cred că sirienii nu pot să și nu vor cere niciunei alte țări să vină să lupte acolo în numele lor și nici nu dorim asta, nu dorim ca o altă țară să se angajeze militar în țara noastră, însă există multe alte soluții, soluții economice sau politice, există multe modalități de a pune presiune pe Rusia și pe regimul lui Assad pentru a opri crimele pentru a opri uciderea femeilor și copiilor. Cu toții ați văzut cu siguranță uh, Uh, fotografii cu uh, persoanele strămutate din Alep în zonele vecinate, majoritatea femei și copii. Regimul a ucis uh, și apoi, iată, acum vedem că sunt peste 200.000 de oameni vizați. În ultimele două zile, 10.000 de oameni au fost strămutați spre Alep din zona Damascului și oamenii practic acolo nu au decât două opțiuni, moartea sau strămutarea forțată. Ei nu mai pot rămâne în casa lor, pe pământul lor, deși acesta e dreptul lor. Și le impui cu forța două, două opțiuni. Ori uh, rămâi în orașul tău și mori, ori pleci unde te împingem noi. Închipuiți-vă, ce s-a întâmplat în uh, Irlanda, de pildă. Blitzkriegul uh, care s-a bătut asupra Londrei, de pildă, în urmă cu nu foarte mult timp istoric. Asta se întâmplă și în Alep. Acolo sunt mai multe tabere care se înfruntă și civilii sunt cei care suferă și mor. Apoi ați întrebat uh, care sunt valorile islamului sau care mai sunt ele. Nu m-aș uh, aventura în uh, discuții ideologice sau uh, religioase. Ce văd să vă spun acum este că islamul și valorile sale nu se schimbă. Noi considerăm în continuare că dacă salvezi o viață, salvezi toată umanitatea, toată omenirea. În legătură cu sprijinul pe care îl primesc căștile albe, ați uh, numit uh, SUA, Marea Britanie și Olanda. Mai trebuie adăugată și Danemarca. Toate aceste țări ne sprijină cu fonduri operaționale, cu echipamente, vehicule. Toate aceste um, donații vin prin ONG-uri. Și mă bucur foarte mult că sunteți uh, gata să ne nominalizați și anul viitor la premiu. Ne bucurăm. Avem nevoie de mai multă vizibilitate pentru a transmite mesajul nostru la cât mai mulți oameni. Și dacă credeți în noi, dacă credeți că salvăm vieți și ajutăm pe civile din Siria, e, e foarte bine. Dar acum e nevoie de acțiune concretă pentru a îi ajutora pe civilii sirieni. O altă întrebare, crimele de război. Noi, uh, căștile albe, am uh, fost martori la multe astfel de crime de război în ultimii ani. S-a folosit uh, gaz de clor în nordul Siriei, au fost țintite și vizate spitale cu um, bombe prin dispersie. Acum Consiliul de Securitate a dat o rezoluție Știți că în urmă cu doar două săptămâni la nordul Alepului a fost pierdut un convoi umanitar care a fost uh, țintit în mod special. Am adunat astfel de dovezi, vrem să le prezentăm la Consiliul de Securitate și deocamdată uh, nu putem uh, decât să le prezentăm și sigur va trebui să identificăm și făptuitorul, autorul crimelor. Asta rămâne încă de anchetat. Mulțumesc și poate colegii mei vor să răspundă la celelalte întrebări. Thank you very much. Did, did you wish to ask something? Mulțumim. Doriți să adăugați ceva? Liderul delegației dumneavoastră dorește să adauge ceva? Aveți cuvântul, stimate domnule. Apărarea civilă siriană este singura lumină, singura făclie într-o, într-un context și într-o situație atât de întunecată. Noi suntem oameni buni care vor să salveze cât mai multe vieți cât mai repede posibil. Noi nu ne implicăm în politică și nu ne interesează apartenența politică a oamenilor pe care îi salvăm. În șase ani vedem că toată lumea a rămas uh, pur și simplu inertă, oamenii uh, din jur paralizați, în timp ce noi ne-am riscat viața ca să salvem alte vieți, indiferent de situația politică. zonele din care fug oamenii din cauza atacurilor comise de regim și de aliați sunt exact zonele spre care noi, cei din apărarea civilă siriană, fugim ca să salvem vieți cât mai repede posibil. Ne riscăm viețile doar ca să putem salva un copil, uh, din uh, dărâmături sau să scoatem la suprafață o femeie. Noi fugim, practic, către propria noastră moarte din dorința de a da la o parte dărâmăturile și a-i scoate la iveală pe civilii nevinovați. Acești uh, salvatori civili curajoși își înfruntă propria moarte și nu țin cont de apartenența politică a celor pe care îi salvează. Dacă există un proiect sau un efort pe care ar trebui să-l sprijine toată lumea și care garantează care garantat salvează vieți este tocmai acesta al apărării civile siriene. Suntem mândri de munca noastră, dar să știți că nu ne face plăcere să o facem în fiecare zi ne rugăm să nu mai trebuiască să facem ce facem. Câte vreme bombardamentele și atacurile nu se opresc, apărarea civilă va continua să intervină, iar uh, pentru noi singurul mod de a asigura un viitor pentru Siria, pentru supraviețuirea Siriei, este să oprim toate aceste atacuri, toate aceste bombardamente. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult pentru că ați venit astăzi aici. Am auzit, uh, iată și uh, colegii au spus că cu toții vă admirăm, admirăm munca pe care dumneavoastră și colegii dumneavoastră o faceți pentru a salva vieți într-o situație atât de dificilă. Joe Cox membru al Parlamentului uh, în Marea Britanie a fost ucisă, doar în urmă cu câteva luni a fost o prietenă și o colegă și știm că ea a lucrat cu organizația dumneavoastră și a dorit să vă nominalizeze pentru premiul Nobel pentru pace și sunt convinsă că și Joe ar fi dorit să fie aici în Parlamentul European. În numele ei și al ei vă mulțumesc pentru prezență și uh, noi, ca și comisie responsabilă cu asistența umanitară, vom face tot ce putem și sunt convinsă că și colegii prezenți aici vă vor susține în continuare. Nu știu, domnule Teanec, dacă mai doriți să adăugați ceva. Da, în numele Comisiei pentru Afaceri Externe doresc să vă transmit un salut călduros, să vă mulțumesc că ați venit și să vă asigur că tot ce putem face noi la nivel uman sau politic ca să vă ajutăm și să aducem pace în Siria va fi cu siguranță ceea ce ne propunem pentru restul mandatului, va fi obiectivul nostru, pentru că aceasta e cea mai mare tragedie pe care eu am văzut-o în, în viața mea. Este pur și simplu un masacru și sper să terminăm, sper să reușim să punem capăt acestei situații cât mai curând. colleagues, let us start our final item. Of... Dragi colegi, haideți să începem ultimul punct care ne-a mai rămas. Vot cu privire la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea acordului cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și Mongolia, pe de altă parte. Raportor este domnul Helmut Scholz. Doriți să luați cuvântul? Um, dear colleagues, I will not so long. I just try to... Dragi colegi, foarte pe scurt, vreau doar să vă mulțumesc tuturor pentru cooperarea activă. și uh, pentru modul foarte fructuos în care am colaborat. O să continui în Germania. La începutul activității din comisie spuneam că nu o să avem un raport prea extins uh, cu privire la relația dintre Parlamentul European și această țară și cu atât mai mult este important să avem acum un document susținut de toate grupurile politice, pentru că suntem de acord pe chestiunile foarte complexe și procesul de transformare din această țară, care este extrem de complex. Aș vrea încă o dată astăzi să mai subliniez faptul că Mongolia a mers uh, pe drumul său uh, independent deși are vecini foarte puternici și este foarte aproape de regiuni de conflict, a reușit să rămână în picioare și din uh, punct de vedere al raportului nostru, noi am subliniat acest lucru, am spus însă și unde mai trebuie făcut câte ceva. Am spus de asemenea care este contextul important pentru Uniunea Europeană, pentru Parlamentul European, în care poate să ofere susținere. Mă refer aici concret la drepturile omului, dar și la protecția mediului, la ajutorul durabil din punct de vedere economic, printr-o diversificare a structurii economice și prin intensificarea dialogului uh, social, dialogul uh, cu societatea civilă, adică și, de asemenea, și o susținere a administrației mai competitive. Un punct important uh, trebuie menționat acum înainte de vot. Acest raport arată unde am putea unde ne aflăm noi în relația cu, Mol- cu Mongolia, Uniunea Europeană nu este un concurent al vecinilor Mongoliei și nu este niciun caz uh, pe poziție de concurență cu nimeni, ci din contra are o poziție realistă care dorește să aprecieze capacitățile Mongoliei și dorește să ajute statele membre să aibă o politică constructivă față de această țară. La votul pe care urmează să îl întreprindem acum, nu văd nicio problemă majoră. Cred că avem compromisuri foarte bune pe care le-am obținut și în rest, uh, pur și simplu, zic să vedem acum, după vot, care este rezultatul și mă bucur foarte mult că sunteți prezenți la vot. Dankeschön, coleg Scholz. Cui statuez? Mulțumim, colegului Scholz. Haideți să începem să votăm, da? Compromisul 2. Pentru? Pardon, spune președintele. Așa, întâi avem votul electronic cu privire la propunerea de rezoluție în forma modificată. Deschidem votul electronic. A votat toată lumea? Închidem votul. Se adoptă. Acum, compromisul 2. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Intervenție fără microfon din sală. Nu ar trebui să votăm în bloc până la compromisul 10, domnule președinte? Spune domnul Tenoc. Nu, nu, nu, trebuie să votăm separat. Avem uh, compromisul 8 de pildă separat. La compromisul 8 avem voturi separate? Păi 31, 32, 33. Grupul meu este pentru toate. Hai totuși să o luăm pe bucățele că nu ia prea mult timp. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5. A, ba nu, mă scuzați, spune președintele. Trebuie să ne întoarcem la compromisul 3. Avem aici vot separat. Amendamentul 18. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și amendamentul 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge.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 Mă scuzați, compromisul 8 întâi. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 35. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 42 este retras. Compromisul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 12. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Acum, vot separat pentru câteva amendamente. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri,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 Avem un vot pe părți la amendamentul 65. Prima parte. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 16. Verificăm? Bun, verificăm electronic. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, amendamentul 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 73, vot pe părți. Prima parte, cine-i pentru?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 Compromis... 85. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 86. Pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm. Verificăm amendamentul 86. S-a închis votul. se respinge cu 13 la 13. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. La 86, nu, 86 este caduc.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 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8. Pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum votul final. Proiectul de raport în formă modificată. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 24 de voturi pentru și 3 împotrivă. Felicitări colegului Scholz. Și astfel, iată că ne-am încheiat și ședința o seară bună tuturor!